a lua consecințele. Deci Comisia în curând va lansa asupra acțiunilor de despăgubire o consultare publică. Mulțumesc, președinte, mulțumesc domnule comisar și cu asta am încheiat dezbaterea și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Și anume intervențiile cu durata de un minut. Am o serie de solicitări de intervenție. În primul rând, dau cuvântul domnului Zasada, deci e vorba de intervențiile de, cu durata de un minut. Domnul președinte, mulțumesc domnilor. și domnilor. Aș dori să mă refer la problemele pe care le întâmpină mamele cu copii mici și persoanele vârstnice de la, în aeroporturile europene. Reglementarea, regulamentul 11-2007 stipulează că aceste persoane ar trebui să beneficieze de asistență din partea aeroporturilor. Însă, de cele mai multe ori, vedem că prevederile regulamentului nu sunt respectate. De exemplu, mă pot referi aici concret la materiale video pregătite, prezentate de Comisia Europeană, care arată că părinții călătorind cu copii mici nu își au drepturile respectate. Ar trebui să informăm pe cetățeni cu privire la drepturile lor. În primul rând, numele regulamentului ar trebui să fie modificat, adăugând sintagme care se referă concret la mame și tați călătorind cu copii mici. Ar trebui de asemenea să avem pictograme prin care cetățenii să fie bine informați. Are cuvântul Como Doamna Jimenez. Derechos humanos, como ciudadana. Vă mulțumesc ca membră a, a Comisiei pentru Drepturile Omului, ca cetățean spaniol și victimă a terorismului, pentru că ETA i-a ucis pe fratele meu și pe soția sa, aș dori să denunț guvernul din Venezuela pentru că a antrenat teroriștii pe teritoriul său și a permis intrarea pe teritoriul său a unor persoane asupra cărora se emisese un uh, mandat de arestare internațional. Cer ca guvernul spaniol să acționeze pentru că este vorba de o umilire pentru toți spaniolii. Domnul Zapatero nu poate să păstreze tăcerea în timp ce uh, guvernul Venez- din Venezuela numește garda noastră civilă um, o bandă de torționari. Uh, există o cooperare din ce în ce mai apropiată între ETA și milițiile FARC. Domnul Zapatero nu poate să dea mâna cu liderii din Venezuela. Uh, Venezuela a devenit un refugiu pentru teroriști și Spania, care a fost afectată de terorism, nu mai poate să continue să ignore problema terorismului și trebuie să dea un răspuns corect. Vă reamintesc că timpul de, de intervenție este de un minut. Doamna Styler, un minut. Thank you, uh, Madam Mulțumesc, doamna președinte. Doream astăzi să spun că pe data de 18 10 septembrie, 36 de colegi parlamentari, inclusiv uh, eu însă, am fost felicitat pe uh, Fundația uh, Europeană pentru Sănătatea Pulmonară pentru activitatea lor împotriva fumatului. E anul european al plămânilor și există o petiție care încă mai poate fi semnată de colegi care sunt interesați de activitățile împotriva industriei tutunului. Astăzi doar 10 din cele 27 de state membre dispun de o legislație care să prevadă interzicerea fumatului în, în locurile publice. Scoția, sunt mândră să vă spun că e una din primele țări care a introdus uh, interdicția fumatului în locurile publice. Uh, știm că s-a redus cu 18 la 100% a cazurilor de astmă în rândurile copiilor datorită acestei interdicții a fumatului în locurile publice. Și acest lucru sper că se va întâmpla în întreaga Uniune Europeană. Deci, uh, felicitări acestor 36 de colegi care au primit un premiu din partea Fundației Europene pentru Sănătatea Pulmonară. Mulțumesc, doamna Stila, și acum doamna Schilder să a cuvântul pentru un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să salut votul de la buget de săptămâna trecută în ceea ce privește liberalizarea salari, salari, salariilor. Acest vot a arătat că Parlamentul European nu va tolera uh, cazul precum cel al lui Charlie McCreevy, fostul uh, comisar, care acum este anchetat de comisie pentru că se vehiculează că există conflicte de interese. 20, 201 cereri au fost uh, emise în acest sens. Însă, în acest context trebuie să revizuim codul de conduită al comisarilor și să nu mai lăsăm să fie interpretat prost. Vă mulțumesc. Domnul Coslic are cuvântul un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Guvernul actual din Slovacia propune legi care reduc independența judecătorilor, un drept garantat prin Constituție. O propunere de modificare a Constituției care, uh, în sensul modificării imunității judecătorilor, a fost uh, trimisă Parlamentului fără niciun fel de consultare șeful Curții Supreme și al Consiliului Magistraților a fost împiedicat să intre în Parlamentul Național atunci când se discuta noua lege a puterii judecătorești. Noua legislație ar dori să reducă numărul de judecători din Consiliul Magistraților și de asemenea dorește să includă uh, să crească numărul de nominalizări politice. Este doar o mică parte din cele, cele uh, făcute de către guvernul slovac. Mulțumesc, care cuvântul domnul Șogor. Mai nap, október 6-a fontos dátum a magyar nép. Mulțumesc. Pe data de 6 octombrie, uh, poporul maghiar uh, comemorează revoluționarii maghiari care au luptat pentru libertate, pentru frăție, luptând împotriva unei armate uh, mult superioare în număr și cu 13 generali au luptat pentru teritoriu pentru un teritoriu care astăzi se găsește în uh, cadrul României. Din păcate, uh, mai apoi, regimurile comuniste au limitat uh, Uh, libertatea oamenilor dorită de acești revoluționari. Asta am văzut și în 1956. Uh, lupta acestor revoluționari, din care doar patru erau maghiari, simbolizează oricum unitatea națiunii maghiare și reconcilierea și solidaritatea între națiuni. Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Diaz de Mera Garcia Consuega. Sper că am pronunțat bine. Mulțumesc, doamnă președinte. dori să denunț tratamentul antidemocratic al uh, guvernului Hugo Chavez împotriva celor care apără libertățile fundamentale. Am văzut ce s-a întâmplat la aeroportul din Caracas și nu putem să ignorăm aceste fapte. Nu se întâmplă acest lucru pentru prima dată. Regimul lui Chavez a atacat uh, reprezentanți uh, ai instituțiilor și uh, sarcina noastră nu este doar de a apăra drepturile în Europa, ci și în afara Uniunii Europene. Evident, această sarcină nu este bine primită de cei care doresc să impună un regim totalitar. Alegerile din 27 septembrie ne arată că putem să avem în continuare speranțe ceea ce privește o potențială schimbare. Trebuie să reacționăm așadar ca atare și să sprijinim opoziția de acolo. Ce putem să așteptăm din partea unui uh, guvern totalitar care uh, primește un uh, terorist ETA la instituție și oferă un, uh, o slujbă chiar? Uh, ce putem să așteptăm din partea celor care uh, oferă adăpost teroriștilor? Absolut nimic. Trebuie să ne exprimăm foarte clar și să respingem astfel de practici. Are cuvântul domnul Tabagi. Mă mulțumesc, doamne președinte. Unificarea Germaniei a fost un simbol al absurdității unei lume, lumii, lumi bipolare Unificarea Germaniei a fost o condiție necesară unificării europene și pentru extinderile ulterioare. Nicio altă națiune din lume nu a simțit în um, divizarea Germaniei mai mult decât am simțit, simțit-o noi în Ungaria. Reunificarea Germaniei a marcat începutul eh, unificării Europei. Prăbușirea zidului Berlinului a Uh, însemna sfârșitul războiului rece și uh, sunt mândru de liderii și politicienii maghiari care au avut curajul să deschidă granițele către Austria pentru zeci de mii de uh, locuitori ai Germaniei de Est. Astfel a fost îndepărtată prima cărămidă din zilul Berlin, Berlinului. Primul ministru Miklos Nemet a, a înregistrat un prim pas care nu ar fi fost posibil fără Mihail Gorbaciov. Domnul Gallagher, acum. Mulțumesc. că Tocmai m-am întors din Islanda. Am participat la cea de-a patra reuniune a, a Comisiei Parlamentare Comune. La Reykjavik am a, avut o vizită de două zile și am avut un schimb de vedere foarte interesant cu membrii Guvernului Islandez și ai Parlamentului Islandez în legătură cu ă, dorința lor de a adera la Uniunea Europeană. Ne-am referit, bineînțeles, și la domeniul pescuitului. Eu am profitat de ocazie ca să mă gândesc, ă, ca să mă refer la creșterea din partea cată, spune, a numărului de capturi ă, permise pentru macrou. Și mă bucur să vă spun că pe data de 12 octombrie la Londra, Islanda va începe negocierile cu statele de coastă pentru a reglementa această problemă și sper, într-adevăr, că se va ajunge la o soluție. Criza financiară încă are repercusiuni vizibile în Islanda și de aceea disputa trebuie să rămână o problemă multilaterală între Islanda, Regatul Unit și statele de coastă și e important să se continue negocierile pentru a se ajunge la un rezultat satisfăcător pentru toate părțile. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Gallagher, și acum are cuvântul domnul Cumuțacos. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur că domnul comisar Barnier este prezent aici pentru că problema despre care vreau să vorbesc îl interesează. Catastrofele naturale au un cost foarte mare în vieți umane și costuri economice. Avem nevoie de acțiuni comune și de aceea este urgent ca Uniunea Europeană să aibă măsuri pentru a răspunde eficient la asemenea catastrofe. Europa trebuie să folosească optim posibilitățile sale și să mobilizeze cetățenii europeni. Tradiția europeană de durată a uh, voluntariatului uh, cred că ar putea să contribuie. Cred că ar trebui să uh, creăm un corp european al voluntarilor prevăzut în Tratatul de la Lisabona – Vă reamintesc că în 2011 vom avea anul european al voluntariatului. Un corp european de voluntari ar permite consolidarea imaginii Europei și să arate uh, mentalitatea cetățenilor europeni. Trebuie să creăm acest corp european. Are cuvântul acum domnul Ziobro. w unii europejskiej od dwa tysiące trzynaście în 2013 vor exista limitări foarte clare ale emisiilor de CO2 în Uniunea Europeană. Acum am redus pragul și anume de la 0,6 tone de CO2 pentru fiecare tonă produsă de un, dintr-un anumit produs. Și ar put, efectele ar putea fi catastrofale pentru producători de ciment uh, și să nu uităm că Polonia este lider în acest domeniu. Se estimează că prețul cimentului va crește cu cel puțin 30% și, desigur, efectele vor, le vor resimți consumatorii. Uh, să nu uităm că și creșterea economică va fi înfrânată peste tot unde în industria construcțiilor este utilizat cimentul. Este extrem de periculoasă situația pentru statele membre noi care trebuie să recupereze la capitolul construcții comparativ cu Germania și cu Franța, care deja cu mult timp în urmă și-au construit mare parte a infrastructurii, de exemplu autostrăzile. Uh, și au făcut acest lucru pe vremea când nu existau limite uh, în ceea ce privește emisiile de CO2. E bine, efectele negative pot să se refere la faptul că o parte a producției va fi transferată în, uh, în țări terțe și astfel noi vom pierde. Mulțumesc. Tussas, oui? Domnul Tusas are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte s-a adoptat ieri la Consiliul Europei o re, pe, nu, pe data de 5 octombrie, da, s-a adoptat o rezoluție antidemocratică ce pune pe picior de egalitate mișcări populare cu mișcări teroriste și dorește să elimine drepturi fundamentale ale cetățenilor. și nu se a, poate face acest lucru. Doamna președintă, roagă oratorul să vorbească mai lent pentru că nu se poate urmări ceea ce spune. Mulțumesc. Reiau. Ne opunem aceste rezoluții a Consiliului, mai ales în Grecia, în care mișcări populare a avut loc recent contra politicii antisociale de dreptul barbare a guvernului grec dar aceste asemenea mișcări au avut loc și în alte state ale Uniunii Europene. Lupta de clasă nu va fi oprită cu rezoluții antidemocratice. <clears throat> Lupta de clasă face parte din mersul spre progres al istoriei. Trebuie oprită exploatarea omului de către om. Lupta clasei muncitoare pentru a uh, restabili drepturile mișcării populare în întreaga Europa va continua și inclusiv împotriva acestei rezoluții. Uh, și cei care ni se opun vor ajunge la lada de gunoi a istoriei. Poporul trebuie să-și revendice drepturile în fața acestei rezoluții mm, și să lupte împotriva oprimării capitaliștilor europeni. Da, uh, președinta întrerupe oratorul. Mulțumesc, domnule Tusa, și acum are cuvântul doamna Andichene. Mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi are loc la Bruxelles summitul UE-China. Clima și comerțul sunt pe ordinea de zi, precum se vor discuta și uh, drepturile omului și uh, lagărele de muncă la Ogai. Vreau să vă atrag atenția asupra unei alte probleme importante, Tibetul ne putem exprima doar regretul că dialogul între Dalai Lama și autoritățile chineze este unul extrem de lent. Ultima rundă a avut loc în noiembrie anul trecut. Întâlnirile sunt foarte sporadice și sunt sabotate de nivelul de neîncredere. Dalai Lama deja uh, a renunțat la orice cerință de independență sau de autonomie mai mare.

Mulțumesc, domnule Vadim, și acum are cuvântul doamna Harkin. Mulțumesc, doamna președinte. În această seară am discutat despre prevederile sociale din Tratatul de la Lisabona care obligă Uniunea Europeană să țină seama de consecințele sociale ale deciziilor luate la nivel politic. Uniunea Europeană ia în calcul uh, consecințele sociale și economice. De fapt, Comisia ia în calcul aceste consecințe când vine vorba despre faptul că insistă ca Irlanda să țină seama, să respecte pactul de stabilitate și de creștere până în 2014. Sigur că este importantă solidaritatea, ba chiar foarte importantă, însă mi se pare că doar acest lucru este important, să ne conformăm până în 2014. Acesta este mesajul transmis de UE. În această seară, președinția belgeană a spus că austeritatea, este inevita, austeritatea negândită este, inevita, este de evitat, dar iată că tocmai cu acest lucru ne confruntăm. Cum putem să ne reconstruim astfel economia? Trebuie să ajungem la nivelul de 3% până în 2014, dar avem până, la nivelul de 3%, dar nu până în 2014. Nu cer simpatia nimănui, însă eu cred că austeritatea negândită va distruge economia noastră care, după doi ani de uh, criză, are, cap- are patru întreprinderi ce se închid zilnic. Mulțumim, spune președinta, doamna Stridenska are cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Recent, în Polonia, s-a aflat de cazuri de utilizare a unor substanțe psihoactive și decese cauzate de utilizarea a acestor substanțe. Nu există în Polonia un regulament ca să se poată combate uh, producătorii de asemenea substanțe psihoactive. Utilizarea, utilizatorii acestor substanțe, cred că dacă nu există nicio interdicție, aceste substanțe uh, nu sunt nocive însă, din păcate, aceste substanțe sunt încă și mai nocive decât uh, uh sub narcoticele. Este o problemă reală care ar trebui combătută rapid. Și consider că și Comisia Urgentă ar trebui urgent să se implice. Și trebuie făcute cunoscute efectele negative asupra sănătății acestor substanțe. Mulțumesc! Are cuvântul domnul Kelly. După cum vă mulțumesc, după cum a scris Financial Times în, lumea, în luna octombrie, există o situație de urgență în Europa. Trebuie să stimulăm cercetarea în sectorul privat, prin capital de risc. Cu toate acestea, propunerile Uniunii Europene care uh, vor să împiedice o nouă uh, criză financiară uh, favorizează speculatorii, cum ar fi hedge fundurile. Avem nevoie de capital de risc pentru a finanța uh, micile întreprinderi. Pentru ca aceștia să poată lupta împotriva companiilor globale, cum ar fi Google, Facebook sau Skype. Trebuie să susținem micile întreprinderi uh, cu finanțări pe 3-7 ani. Trebuie să facem același lucruri pe care le fac Statele Unite și Japonia și trebuie să o susținem pe comisar, doamna comisar pentru cercetare, Morla Gagan Quinn. Mulțumesc, care cuvântul doamna Alfanu. Mulțumesc, doamnă președintă. Eu vreau să denunț în fața Parlamentului faptul că în duminica trecută, cu ocazia vizitei papei în Palermo, Constituția italiană și Carta Drepturilor Fundamentale a, a Uniunii Europene au fost încălcate. Libertatea de exprimare și de gândire și inviolabilitatea domiciliului privat au fost călcate în picioare. Cu această ocazie, forțele de ordine din Italia au îndepărtat un banner pe care scria o, fra- o propoziție din Evanghelie. Casa mea e o casă a rugăciunilor, dar voi ați făcut din ea o casă a hoților. Forțele de ordine, din păcate, au lăsat la locul lor manifestele împotriva uh, homo- cuplurilor homosexuale. Titularul unei, uh, proprietarul unei librării expusese o frază în vitrină, I love my ego, au autoritățile confiscat uh, acest banner fără nicio justificare. E paradoxal că într-un stat laic și democratic, cum ar trebui să fie Italia, libertatea de exprimare a cetățenilor este suprimată de autorități ca să nu uh, ofenseze sensibilitatea papei. Iar uh, președintele Consiliului de Ministri Berlusconi poate să înjure public fără nicio problemă, fără ca acest lucru să reprezintă o uh, de, problemă pentru biserică. Democrația este călcată din nou în picioare în Italia și crește prăpastia între instituții și cetățeni. Mulțumesc, doamnă Alfano.

am fost în Venezuela. Democrația nu înseamnă doar dreptul la vot, ci și dreptul la vot liber, la un vot sigur. Trebuie să ai libertatea de a alege și, desigur, trebuie să îți fie respectate drepturile, de exemplu, dreptul la proprietate. Însă, iată că acum în Venezuela aceste drepturi sunt încălcate. O întreprindere din Venezuela de care depind o mie de familii a fost uh, expropriată. Și vorbim despre decizii luate ad hoc. Nu se știe cine va fi următorul uh, expropiat uh, mâine. Și aceasta este o situație în care trebuie să spunem că cetățenii Venezuelei trebuie să beneficieze de sentimentul siguranței, siguranței zilei de mâine. Venezuela trebuie să devină o democrație în adevăratul sens al cuvântului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Renier, cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mă refer la uh, săptămâna de acțiune a transportatorilor internaționali care va, care va avea loc la Istanbul. Este vorba despre un pachet de servicii agresiv la nivel internațional împotriva celor care doresc să se asocieze. Din păcate, dreptul la muncă în Turcia nu este conform cu standardul european și iată că se, ajung la situa- se ajunge la situații aberante. Potrivit dreptul eh, legislației eh, din Turcia, o întreprindere poate să devină activă doar atunci când gradul de organizație este atinge peste 50%. UPS acum uh, trebuie să facă față unei uh, unei campanii împotriva sa. 157 de persoane au fost uh, date afară și din acest motiv UPS luptă în Turcia pentru drepturile sale. Angajații UPS luptă pentru drepturile lor în Turcia și pentru condiții mai bune de muncă. Dată fiind uh, legislația aberantă din Turcia, din uh, păcate nu putem să nu există o situație favorabilă. Mulțumesc pentru președinte, doamna Bilbao are cuvântul. Gracias, presidenta. El Mulțumesc, doamnă președinte. În 18 octombrie va începe ur următorul proces în care vor fi judecați membrii aleși ai unor partide din Turcia. Infracțiunea lor a fost că și-au apărat opțiunea politică și riscă o condamnare pe viață uh, interzic cerea anumitor partide de pe scena politică în Turcia ne arată că situația se înrăutățește.

i să riposteze împotriva derapajelor antidemocratice din această ară. mulumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna Crețu. Chiar aici subliniar un um aconteciment care teve Mulțumesc. Vreau să revin asupra unor evenimente petrecute în Portugalia, foarte importante pentru întreaga țară, dar și pentru Europa. E vorba de Fundația Champalimor, care a inaugurat un centru de cercetare în domeniul uh, sănătății. Este vorba despre uh, lupta împotriva cancerului. Domnul Champalimor era un director a unei companii care a lăsat uh, uh, moș- o moștenire substanțială care să fie dedicată uh, cercetării științifice în acest sector. Deci salut uh, președintele Fundației Champalimor, care a hotărât mai apoi să aplice <clears throat> criterii foarte precise pentru a folosi acești bani în cercetarea uh, medicală împotriva cancerului. Și asta sper că va ajuta ca și Portugalia și Europa să ajungă uh, într-o poziție de excelență în această luptă. Eu cred că scopul a fost atins. Fundația Champalimo a adus în Portugalia savan de renume mondial care au lansat o fază cu totul nouă în cercetarea științifică portugheză și europeană. Mulțumesc. Acum domnul și care cuvântul. Merci, madame la présidente. sunt la parlament. Mulțumesc, doamnă președinte. Mâine va, se va întruni as, asamblul uh, adunarea parlamentară la Consiliul Europei și discutăm despre accesul uh, femeilor la serviciile de sănătate și la lipsa libertății conștiinței. Se intervine însă la, nive la nivelul suveranității statelor membre și la libertatea conștiinței. Este vorba despre sănătatea reproductivă a femeilor, despre avorturi, despre fertilizare in vitro și sterilizare. Este vorba despre ameliorarea durerii pacienților aflați în stadiu terminal și se menționează în acest context și eutanasierea. Documentul Consiliului Europei solicită furnizorilor de servicii de sănătate să ofere astfel de tratamente. Mai mult, se cere se cere așa ceva statelor membre și este inacceptabil așa ceva la nivel european. Doamna Muniz Urchiz are cuvântul acum. Mulțumesc, doamna președintă a pune sub semnul întrebării fermitatea politicii externe spaniole în lupta împotriva terorismului este o irresponsabilitate și guvernul Venezuelei nu poate fi acuzat de complicitate cu teroriști ETA pe teritoriul venezuelan. Există un dialog și cooperare internațională și lupta Spaniei împotriva terorismului înăuntru și afara frontierei, frontierelor sale este reală. Există și un dialog cu Venezuela, care i s-au cerut măsuri, să ia măsuri concrete. Uh, să lăsăm autoritățile spaniole uh, din domeniul polițienesc și diplomatic să lucreze pentru că se obțin uh, succese adevărate în lupta împotriva terorismului în Spania. Mulțumesc pentru atenție. Muniz. Mulțumesc, doamnă Muniz. Și cu asta am terminat intervențiile cu durată de un minut. Așadar, vom trece la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de raportul doamnei de Keizer, sistemele de sănătate în Africa subsahariană și sănătatea mondială.